Morning. Martello. Good morning. Bună dimineața. Buenos días. Bună ziua, dragi colegi, doamnelor și domnilor. Vă rog să luați loc. We thank you so that we can get started. Astfel vom putea începe ședința de astăzi adoptând ordinea de zi. În primul rând, aș vrea să vă informez că punctele privind uh, rețeaua de avertizare în ceea ce privește structurile critice a fost uh, amânată, deci acest punct a fost amânat pentru o ședință ulterioară. În ceea ce privește reuniunea coordonatorilor, spatele ușilor închise, va avea loc de la 11.30 la 12.30. No objections? Nu aveți obiecțiuni? Foarte bine. Atunci adoptăm ordinea de zi. We proceed now to the announcements. First. Acum, comunicările președintelui. Aș vrea să vă spun că o delegație a Comisiei Libe a fost trimisă la Washington săptămâna trecută. Unde s-a întâlnit cu membrii ai Congresului și al administrației americane. Am fost informați că aceste reuniuni au fost foarte utile, foarte mm, rodnice pentru, următoare, pentru viitoarele noastre lucrări. S-a discutat în primul rând despre protecția datelor și despre registrul cu numele pasagerilor. Deci vă sugerez să adoptăm raportul întocmit de această misiune la următoarea reuniune a coordonatorilor. Bineînțeles, nu astăzi, ci data viitoare, imediat ce acest raport va fi gata. Acum trecem, doamna Head. Vă mulțumesc. Mă bucur foarte mult că sunteți aici, domnule președinte. Știu că îmi pierd vremea. Să vă spun încă o dată că mă bucur, într-adevăr, să văd că sunteți aici. Yes. E... Eh, Mulțumesc. După cum spuneam, sunt dezamăgită și de faptul că întotdeauna începem atât de târziu ședințele noastre, deoarece comisia noastră trebuie să trateze subiecte foarte importante și aproape întotdeauna întârziem. Cu toți avem o agendă foarte încărcată. Uitați-vă, am început la 9 și un sfert. Am fi putut primi am fi putut trimite e mail sau citi articole în timpul ăsta. E foarte important să respectăm timpul, deoarece avem nevoie de foarte mult timp. Și sper ca pe viitor să putem începe la fix. Yeah, of course, we take note. Da, bineînțeles. Eu eram aici la 9. Eu discutam cu membrii din sală, eram aici. Și le-am permis și celorlalți colegi să vină, să se așeze, însă e clar, ținem cont de ceea ce ne spuneți dumneavoastră. E clar că trebuie să respectăm agenda de lucru a fiecăruia. Și eu nu cred că lipsa de punctualitate e o neapărat o trăsătură permanentă a comisiei noastre. Nu. Însă ținem cont de ceea ce ne spuneți dumneavoastră și vom face tot posibilul pentru a discuta despre toate ordine, punctele de pe ordine de zi pentru a începe la timp. Acum, punctul 3. Raportul anual privind accesul public la documente. Primul punct de pe ordinea de zi astăzi. Documents of the rules of procedure. Vorba despre raportul anual privind accesul public la documente, regulile de procedură. Doamna Hautala este raportor Uh, Acest raport a fost uh, pregătit. E vorba de aplicarea regulamentului 1049-2001 privind accesul la documente. Vom avea și un alt dosar privind regulamentul 1049-2001 la care raportor este domnul Cashman privind uh, viitoarele modificări aduse acestui regulament. Aș vrea să vă reamintesc, dragi colegi, că în 2008 Comisia a emis o propunere de reformare care nu a fost revocată după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Și aș vrea să vă reamintesc că în martie Comisia a făcut o altă propunere de modificare privind regulamentul 1049-2001. O modificare care ar uh, lărgi sfera de aplicare în mod explicit și celorlalte instanțe comunitare, birouri și agenții. De asemenea, a avut loc o audiere privind transparența săptămâna trecută, organizată uh, de doamna Hautala, de domnul Cashman și de doamna Iaten Machi de la AFCA. AFCO, mă scuzați. Îi dau cuvântul acum doamnei Hautala pe marginea raportului privind uh, punerea în aplicare a regulamentului 1049-2001. Aveți cuvântul, doamnă Hautala. Vă mulțumesc, domnule președinte. Săptămâna trecută, Comisia Libe a găzduit o audiere foarte bună privind uh, situația actuală, privind accesul la documente în instituțiile comunitare. Doamna Iatemache și domnul Cashman împreună cu mine am organizat această audiere și am reușit să vedem cum stau lucrurile destul de clar. Deși a existat un cadru de reglementare destul de bun, deci acest regulament 1049 din 2001, deci de 10 ani, vedem că în continuare instituțiile sunt destul de reticente în ceea ce privește obligațiile lor față de cetățeni și asta în ciuda faptului că a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, care face ca acest acces la, drept, la documente să fie un drept uh, fundamental, deoarece doar fiind informați cetățenii pot participa la procesul de luare a deciziilor. E o condiție sine qua non a democrației moderne. Deci eu una am încercat să analizez în practică, să văd cum pun în practică instituțiile acest regulament 1049 față de cetățenii care solicită acces la documente. Trebuie să vă spun că de foarte multe ori instituțiile europene ne spun că reușesc să, fa- să facă publice nu știu câte cereri, însă problema e legată este că procentul este foarte redus, practic, de docu- procentul de documente dezvăluite. Și de foarte multe ori instituțiile abuzează de procedura de interpretare privind derogările la accesul la documente, derogări prevăzute în regulamentul 1049. Deci vreau să vă reamintesc că domnul uh, Cashman lucrează la reformarea acestui regulament, iar comisia va trebui să hotărască cum va reacționa la cea de-a doua propunere a Comisiei, care a venit la peste 2 ani de la prima, cred. E vorba, deci, de extinderea domeniului de aplicare a regulamentului, pentru ca cerința din tratatul de la Lisabona de a include și celelalte organe pe lângă cele trei instituții, deci trebuie respectate. E o situație foarte interesant, aș spune eu, deoarece multe instituții, cum ar fi Agenția Medicală sau cea de siguranță alimentară sau Serviciul European de Acțiune Externă, toate aceste organisme, organe, trebuie acum să pună în aplicare acest regulament. Și la audierea de săptămâna trecută ne-am dat seama că foarte puțini cetățeni știu că acum regulile privind accesul la documente trebuie aplicate și de aceste instituții și agenții. O observație pe care trebuie să o facem e că instituțiile se folosesc de pretextul de a întârzia, să reacționeze la solicitările venite din partea cetățenilor, ceea ce înseamnă că între timp informațiile respective își pierd din valoare. Deci trebuie să vedem cum putem îndemna instituțiile să acționeze rapid și să respecte nevoia cetățenilor de a primi informațiile respective din documentele cerute. Ombudsmanul european uh, a făcut foarte multe eforturi pentru a promova transparența și accesul la documente și dumnealui sprijină o abordare proactivă, spunând că atât instituțiile cât și cetățenii ar evita o muncă inutilă dacă ar exista și niște registre prin care documentele să fie puse la dispoziție mai direct și mai rapid. În ceea ce privește situația juridică, lucrurile stau destul de bine, deoarece tribunalele europene au emis mai multe sentințe progresiste în legătură cu modul de interpretare a acestui regulament. Și astfel avem mai multă transparență, însă în același timp există și tendințe îngrijorătoare, mai ales la Consiliu, dar și la celelalte instituții, care insistă asupra derogărilor uh, din regulament, spunând că acestea pot fi interpretate în mod mult mai larg, ceea ce e greșit, deoarece cetățenii au dreptul să fie informați. Instituțiile recurg foarte mult la un pretext mai ales și cred că și Parlamentul face asta. Și anume că așa numitul timp de gândire pentru instituții, deci a, a ajuns să devină un adevărat obstacol în promovarea transparenței. Asta înseamnă că instituțiile ascund ezită să dezvăluie documente care se referă la munca de pregătire a deciziilor. Și e clar că nu pot participa la procesul de luare a deciziilor dacă cetățenii nu sunt informați în legătură cu ceea ce se întâmplă. Asta înainte de luarea deciziilor finale, deci când nu mai poți influența nimic sau nu mai poți avea o dezbatere publică. Colegii mei, raportorii din umbră, au fost mulțumiți uh, să vadă că am analizat uh, niște cazuri uh, actualmente în desfășurare la Curtea Europeană de Justiție, pentru că așa ne-am dat seama cum am putea să modificăm legislația. Trebuie să spun că am fost uimită de faptul că foarte multe state membre nu doresc să-și publice pozițiile în legătură cu propunerile legislative. Cazul cel mai uh, acut este al unui ONG uh, numit Access Info, care a aflat faptul că statele membre erau foarte reticente atunci când venea vorba de publicarea uh, pozițiilor statelor membre vis-a-vis de uh, anumite legi și de nevoia de a schimba anumite legi legate de accesul la documente. Acesta este un paradox. Curtea de Justiție recent a luat o decizie foarte importantă, aș spune eu, spunând următoarele. Din cauza faptului că se folosesc pretexte greșite, uh, din cauza uh, faptului că anumite poziții ar fi uh, disponibile cetățenilor, poziții ale statelor membre în procesul legislativ, uh, statele membre și guvernul ar putea influențate să își schimbe pozițiile, pentru că cetățenii înțeleg foarte bine faptul că dezbaterile sunt în curs și că ei au dreptul să ia parte la aceste dezbateri. Cetățenii, uh, prin urmare, înțeleg că statele membre pot să schimbe uh, poziția, deci nu e nicio rușine să prezinți cum stau lucrurile la un moment dat. Sunt surse din Consiliu care spun că există foarte multă rezistență la uh, demersul propus de Curtea Europeană de Justiție. Deci avem de-a face cu un paradox. Tratatul de la Lisabona stipulează mai multă transparență și noi asistăm la tot mai multă rezistență. Aș dori să subliniez uh, și cazul pe care uh, ombudsmanul uh, l-a analizat anul trecut. A invitat Agenția Medicală Europeană să divulge anumite informații pe care această agenție le definise ca fiind confidențiale. Acestea aveau de-a face cu compoziția medicamentelor antiobezitate. obezitate S-a recomandat așadar foarte clar de către ombudsman că această agenție trebuia să ofere aceste informații cetățenilor pentru că cetățenii au dreptul să știe cum stau lucrurile și mi-aduc aminte că această recomandare a fost uh, urmată, i s-a dat curs. Trebuie să analizăm o problemă care a fost subliniată la audierea de săptămâna trecută. Aceasta este următoarea. Regulile de clasificare a documentelor reprezintă într-adevăr o problemă la nivelul uh, regulamentelor de procedură a instituțiilor se regăsesc aceste norme și uh, domnul Cashman în raportul său, dar de asemenea și alți uh, oameni de știință săptămâna trecută au propus ca această clasificare a documentelor să presupună un anumit nivel al legislației așadar să nu se regăsească în uh, regulamentele de procedură. Prin urmare, domnul Cashman uh, dorește ca uh, aceste elemente care țin de clasificarea documentelor ca și uh, confidențiale uh, să fie uh, retrase din regulament. Am înțeles că instituțiile reușesc foarte ușor să-și eludeze obligațiile cu privire la transparență și asta prin faptul că supraclasifică documentele. Adesea am văzut documente care poartă eticheta restra UE, adică restrânse pentru Uniunea Europeană sau uh, documente uh, limitate cu privire la acces. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că în legătură cu aceste documente avem o legislație uh, adecvată. Parlamentul și Consiliul împreună trebuie să decidă în legătură cu maniera adecvată de a analiza aceste documente clasate ca secrete sau top secrete. Ar trebui să existe și alte categorii, subcategorii în cadrul acestora uh, mai mari. Am spus deja multe, nu vreau să mai insist, însă sper să regăsiți um, observații interesante în documentul de lucru, care uh, a fost structurat pe patru părți. Sunt acum gata să redactez uh, uh raportul uh, cu privire la normele legate de accesul la documente și asta foarte curând și sper uh, că mă voi putea întâlni curând cu raportorii din umbră. Întreaga echipă, raportorul, coraportorii și raportorii din umbră au lucrat foarte bine și uh, de asemenea ne vom alinia raportului domnului, domnului Cashman foarte curând. Thank you, Mrs. Autala. Mulțumim, doamnă Hautala. Uh, domnule Cashman, sunteți primul care să ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc lui Heidi Hautala pentru această prezentare excelentă uh, a momentului uh, în care se regăsește acest raport. Evident, raportul se leagă de practică, de implementarea regulamentului 1049 și asta cu privire la cele trei instituții înainte de intrarea în uh, vigoare a tratatului de la Lisabona. Când uh, am revizuit aspectele practice, am dorit să vedem uh, dacă există o uh, repetiție a reticenței de a da acces la anumite documente. Cred că există aici o simbioză între ceea ce face doamna Hautala în raportul său și ceea ce intenționez eu să fac în propriul meu raport cu privire la reformarea regulamentului 1049. Doamna Hautala menționează niște elemente foarte importante cu privire la clasificarea sau supraclasificarea documentelor trebuie să ne aducem aminte faptul că regulamentul 1049 este destul de explicit uh, cu privire la principiul de garantare a accesului și uh, refuzul accesului e ceva ce ar trebui să se întâmple foarte rar. Și atunci când se întâmplă, acest refuz trebuie argumentat în conformitate cu articolul 4 al excepțiilor sau uh, în legătură cu articolul 9, cel al documentelor sensibile. Prin urmare, doamna Hautala a tratat problema clasificării, o problemă de care mă ocup și eu. Dacă ne dorim coerență cu privire la accesul la uh, uh, documente care există în cadrul a două instituții, atunci trebuie să existe coerență cu privire la uh, acces. Avem nevoie de un singur set de reguli cu privire la uh, clasificare. Regulile interne ale instituțiilor cu privire la clasificarea documentelor trebuie să fie aceleași. Ca format am uh, preluat uh, normele interne ale Consiliului cu privire la clasificarea documentelor, pentru că este foarte clar, dacă avem un singur set de reguli pentru toate instituțiile, uh, agențiile și organismele, atunci cred eu că în principiu uh, avem o abordare corectă cu privire la accesul la documente și accesul devine mai facil. Doamna Hautala s-a referit la audiere organizată săptămâna trecută și care, trebuie să spun, a fost uh, una reușită. Am putut asculta uh, cum stă situația pentru ONG-uri sau pentru cei care adesea solicită acces la informații și care adesea, din păcate, primesc un refuz. A fost interesant uh, să ascultăm anumite agenții care trec dincolo de ceea ce este absolut necesar în ceea ce privește deschiderea și uh, transparența. Și asta în uh, raport cu modul în care au pornit de la regulamentul 1049 ca bază pentru a-și reglementa activitatea ca agenție. Aici mă gândesc la Banca Europeană de Investiții sau la Frontex, care sunt exemple excelente în acest sens. Ultimul raport anual cu privire la regulamentul 1049 uh, a subliniat uh, două hotărâri foarte importante a uh, Curții Europene de Justiție. Primul este cazul Larga din Bavaria, o hotărâre care se bazează în principal pe echilibrarea intereselor. În trecut, anumite instituții, mai ales Comisia, au refuzat accesul la documente pentru că spuneau că s-ar fi încălcat uh, regulamentele privind uh, protecția datelor uh, cu privire la faptul că anumiți indivizi erau numiți. Chestiunea protecției datelor a fost susținută în acest caz dar principiul accesului spune că trebuie să existe o echilibrare a intereselor nu se poate spune doar pentru că apar anumite nume într-un document, acesta este un motiv suficient pentru a refuza accesul la acest document. Uh, Autoritatea de supraveghere a protecției datelor, în raportul său, spune că echilibrul a fost uh, găsit uh, exact așa cum trebuie, pentru că se asigură protecția datelor și se asigură și respectarea interesului public. Aș dori să spun că E interesant uh, hotărârea Curții Europene de Justiție cu privire la accesul la uh, pozițiile Consiliului, uh, cu privire la revizuirea regulamentului 1049. Adică am încercat să aflăm dacă statele membre uh, erau pentru revizuirea regulamentului 1049 și dacă erau pentru transparență sau dacă se opuneau acestei um, revizuiri. Unul dintre argumentele înaintate și aici uh, solicit colegilor să rețină uh, acest text pentru lectura de Paște, pentru că este ca o lectura unui roman din, de Kafka. Uh, Așadar, uh, Consiliul uh, a afirmat uh, că dacă consideră că pozițiile sale ar fi făcute publice, atunci n-ar fi corect să se dea acces, pentru că atunci ar putea exista o presiune a publicului asupra Consiliului pentru a-și schimba opinia, ori Consiliul n-ar trebui să fie supus unei asemenea presiuni din partea publicului. Or, acest lucru mie mi se pare extraordinar. Este o hotărâre neobișnuită în termeni juridici. Pe măsură ce o citești, te face să zâmbești. Vă dați seama cât de ridicole sunt aceste argumente împotriva accesului la documente. Aici, uh, practic, aș dori să spun că documentele Consiliului sunt cruciale și haideți să nu ne prostim uh, singuri. Europa trece prin momente foarte dificile, mai ales uh, uh, la nivel național, la nivelul statelor membre. Oamenii uh, își pun acum întrebări. Oare obținem valoare pentru bani din partea Europei? Ia uitați-vă ce obligații ne impune Europa. Oare chiar trebuie să fim atât de implicați în acest proiect? Ni se spune mereu de către Europa ce trebuie să facem în țări ca Suedia, Portugalia, Irlanda, Italia, Spania și așa mai departe. Odată ce există acces la documentele Consiliului, putem uh, vedea cum miniștrii din guvernele noastre iau hotărâri sau votează, însă fac toate astea în secret parlamentarii uh, în parlamentele naționale, nici măcar ei nu știu uh, cum guvernele lor au hotărât sau au votat în Consiliul de Ministri odată ce deschidem acest subiect și supunem analizei uh, publicului și sub, susțin faptul că analiza publicului nu este un lucru uh, greșit, atunci am putea vedea cum în exemplul meu, uh, miniștrii din Regatul Unit înaintează uh, propuneri, apoi uh, și le schimb, ajung la un compromis și apoi votează. Iar uh, apoi, uh, când uh, merg la Westminster, sunt practic uh, făcuți responsabili pentru deciziile pe care le-au luat. Și asta, practic, uh, liniștește cetățenii noștri, spunându-le că uh, lucrurile nu le sunt impuse ca atare, ci sunt lucruri uh, care au fost hotărâte de miniștrii lor în Consiliu. idealul uh, european uh, nu face nimănui un bine în aceste uh, condiții. Prin urmare, se uh, oferă muniție euroscepticilor, uh, precum uh, aceste prostii pe care le-am, le-am citit în Times. sunt niște elemente care sunt absolut uimitoare în acest moment. Așadar, trebuie să vedem dacă există o lipsă de transparență, iar dacă ea există, ea trebuie explicată. Regulamentul 1049 impune anumite uh, obligații să se pună documentele la dispoziție, ori dacă acestea nu sunt puse la dispoziție, trebuie să existe o justificare pentru uh, asta, un motiv. cred că uh, acum uh, facem o analiză uh, adecvată și oportună a celor trei instituții. Acum ar mai trebui să spunem ce părere are Comisia în legătură cu revizuirea regulamentului 1049. Această revizuire vine cu doi ani mai târziu și nu este necesară. Tratatul asupra funcționării Uniunii Europene și mai ales articolul 15 au uh, uh, propriul lor uh, uh, impuls, indiferent de ceea ce se menționează în regulamentul 1049. Articolul 15, mai ales aliniatul 3, uh, subliniază implicarea activă a cetățenilor europeni în procesul democratic uh, și uh, aceasta se spune că va uh, funcționa mereu, câtă vreme va funcționa și tratatul de la Lisabona. În practică e necesar să aplicăm toate aceste lucruri care sună atât de bine în teorie trebuie să lucrăm la nivelul instituțiilor noastre pentru a găsi o modalitate de a îmbunătăți accesul. Raportul uh, lui Heidi Hautala în legătură cu cele trei instituții este absolut uh, esențial și de aici trebuie să pornim. Am vorbit foarte mult, domnule președinte, însă, uh, sincer, sunt foarte, foarte serios acum. Cu cât ne deschidem mai mult instituțiile noastre, cu atât oamenii vor pricepe mai repede ceea ce facem noi, cum se desfășoară activitatea noastră. Uniunea Europeană este folosită adesea ca scuză de către guvernele statelor membre atunci când introduc uh, reforme care cred ei nu sunt foarte populare. Dau vina pe Europa, dar dacă lucrurile sunt bune, își asumă toate meritele. Și asta se întâmplă în legătură cu toate cele 27 de state membre. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, domnule Cashman. Acum uh, intervențiile din partea membrilor. Domnul Busutil dorește să intervină. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Raportorul din umbră al PPE pe acest subiect este uh, colega mea, Renate Zomar, care nu ni se poate alătura astăzi, deci aș dori să intervină în numele ei. Aș dori să încep prin a-i mulțumi doamnei Hautala pentru prezentarea dumneai foarte interesantă și uh, apoi aș dori să vă prezint uh, poziția PPE, care Uh, este o poziție nuanțată față de cea menționată de vorbitorul anterior. În primul rând, suntem de acord cu privire la punctul de pornire. Și pentru noi acest lucru înseamnă cum, cum putem face Uniunea Europeană mai uh, ușor de înțeles și mai transparentă. Este un aspect crucial. Cum putem să oferim cetățenilor documentele necesare pentru a înțelege mai bine funcționarea Uniunii Europene și activitatea noastră? Deci există o nevoie de a se atinge echilibrul între deschidere și transparență pe de o parte și uh, asigurarea performanței Uniunii Europene pe de altă parte. Există unele concepte care au fost menționate, cum ar fi uh, spațiul virtual comun sugerat în documentul de lucru, care ar duce, după părerea noastră, la o multitudine de documente, lucru care nu ar fi în interesul publicului, documente care poate nici nu ar interesa publicul larg. Și ar trebui să ne gândim dacă acest lucru într-adevăr ar uh, contribui la uh, creșterea transparenței sau, de fapt, ar distruge spațiul de manevră, spațiul de gândire de care avem nevoie în procesul legislativ. Antevorbitorul meu a spus că argumentele Consiliului cu privire la publicarea poziției uh, statelor membre uh, sună ca dintr-un roman de Kafka. Însă, s-ar putea întâmpla ca dacă Uh, un stat membru sau Consiliul este obligat să-și publice poziția, s-ar putea uh, ca acest stat membru sau Consiliul să se decidă să publice ceva ce nu spune nimic. Și trebuie să ne gândim dacă acest lucru va ajuta uh, la creșterea transparenței sau din potrivă. Este un argument aici pe care trebuie să-l abordăm. Și este un, abord, un argument pe care nu-l putem eticheta pur și simplu uh, ca fiind kafkian, uh, ci trebuie din potrivă să îl uh, abordăm într-un mod realist. Bineînțeles că nu susțin ideea ca niciun fel de document al Consiliului să fie publicat. Din, departe de mine acest gând. Însă, trans, publicarea documentelor nu ar trebui să împiedice statele membre să spună ceea ce vor să spună. În plus, există unele dificultăți pe care le vedem în ceea ce privește anumite agenții ale Uniunii Europene, cum ar fi Europol sau Frontex, unde este vorba de documente uh, confidențiale cu informații uh, foarte importante. Bineînțeles că putem să punem totul la dispoziția publicului, însă este bine întotdeauna să publicăm întotdeauna astfel de informații confidențiale, mai ales când este vorba de uh, agenții de aplicare a legii? În concluzie, cred că rămân trei probleme din punctul nostru de vedere. În primul rând, confuzia continuă între accesul public la documente, pe de o parte, și acces interinstituțional. Deci accesul pe care ar trebui să-l avem noi în calitate de instituție. Eu nu cred că ar trebui să vorbim despre aceste două lucruri diferite în, ca și când ar fi același lucru, pentru că nu ar servi dezbaterii. În al doilea rând, există în continuare probleme cu definițiile, cum ar fi definiția conceptului de document, care este de multe ori um, folosit în mod interșanjabil cu informație. Apoi, deci, uh, definiția legislatorului, definiția uh, interesului public mai important decât uh, alte interese. Apoi, ar trebui să nu îngrădim spațiul de gândire al legislatorului. Noi uh, în calitate de legislatori, ar trebui să putem să gândim și să discutăm cu un anumit nivel de încredere pentru a face într-adevăr un schimb real și sincer de uh, idei. Publicarea acestor gânduri și acestor documente ar putea să ne uh, împiedice să ne exprimăm liber. Este clar că suntem pe drumul cel bun, PPE-ul nu este împotriva ceea ce a spus doamna Hautala, însă uh, Uh, suntem de părere că o abordare mai nuanțată ar fi mai adecvată. Vă mulțumesc. Thank you, Mr. Busutil. Now... Vă mulțumim, domnule Busutil. Domnul De Jong dorește să intervină. Domnul De Jong. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc uh, doamnei raportor Heidi Hautala și lui Michael Cashman pentru că ne-au oferit un material foarte bogat și foarte util. Și cred că Michael a pus punctul pe I când se referea la situația Uniunii Europene. Aș dori să ne concentrăm asupra acestui punct. Cred că ar fi foarte bine aici, la Bruxelles, dar și la Strasbourg, Cred că uh, ne, ne pricepem foarte bine și aici, dar și la Strasburg, să îi excludem pe cetățeni atunci când este vorba de lucruri uh, importante care îi privesc pe cetățeni. Cetățenii citesc întotdeauna uh, rezultatele care, la care se ajunge. Cred că în Finlanda Partidul uh, Naționalist uh, a fost de aceeași părere când a obținut 20% dintre voturi. încerc acum în propria mea țară să, cre- să stârnesc o dezbatere cu privire la guvernanța economică, de exemplu. să iau unele decizii foarte importante la ora actuală și foarte puțini oameni își dau seama ce se întâmplă. Cred că dacă suntem deschiși, dacă putem vedea că un stat membru îl combate pe celălalt, dacă putem vedea că există conflicte de interes, toate aceste lucruri nu sunt lucruri de care trebuie să ne temem. Sunt lucruri care vor crea o tensiune, care vor, crea, vor atrage atenția cetățenilor asupra ceea ce se întâmplă aici. Oamenii Uh, practic acum când se uită la televizor văd numai spectacole, totul este foarte interesant și pasionant. Și apoi apare Europa și este cineva în fața unei clădiri uh, și vorbește despre concluziile unei conferințe. E plictisitor. Ce este pasionant este lupta între statele membre, dar și lupta între statele membre și Parlamentul European. Poate este recomandarea pe care și avea, avea-o pe lângă ceea ce a prevăzut uh, Heidi Hautala. Lucrurile devin foarte pasionante la, uh, la Parlament, de exemplu, când avem uh, uh, trilogurile dar tocmai atunci închidem ușile. Iar exact aceste discuții ar fi pasionante pentru cetățenii noștri. Dacă avem curajul să spunem deschis, nu ne place ce a spus Consiliul. De exemplu, la în ceea ce privește azilul. Dorim asta din partea Consiliului. Apoi, cetățenii vor vedea că am făcut tot ce ne-a stat în putință, vor, înțe- vor înțelege că a trebuit să ajungem la uh, un compromis dar cred că este un proces care este esențial pentru supraviețuirea Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule De Jong. Dacă nu mai dorește nimeni să intervină cu privire la acest subiect, revenim la doamna Hautala pentru remarcile uh, finale. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, foarte recunoscătoare pentru comentariile domnului Busutil, sunt uh, recunoscătoare pentru faptul că ai formulat uh, problemele unde nu sunteți de acord. Uh, vom avea o reuniune cu raportorii din umbră și ai fi binevenit să participi pentru că trebuie să ajungem la o poziție comună. Altfel, Parlamentul nu va reuși să obțină progrese în acest sens. Uh, suntem blocați de câțiva ani deja. Aș dori să ofer câteva răspunsuri simple la remarcile tale. Bineînțeles, echilibrul trebuie găsit și aceste puncte trebuie discutate. Ei bine, confuzia între acces public la documente și accesul interinstituțional la documente. Am să vă dau un exemplu ca să vedeți că sunt legate între ele. Această comisie s-a luptat foarte mult să obțină mandatele de negociere a acordurilor internaționale pentru ca la final să poată uh, aproba în cunoștință de cauză documentele respective. Cred că uh, serviciul juridic al Parlamentului a elaborat un aviz minunat cu privire la motivul pentru care Parlamentul ar trebui să aibă acces la uh, Uh, aceste documente. Vă rog, uh, stimați colegi, să citiți acest aviz pentru că arată de ce Parlamentul ar trebui să aibă acces la aceste documente. Dacă nici Parlamentul nu are dreptul să știe ce se negociază pe un subiect la care noi trebuie să spunem da sau nu la final, e bine, cetățenii nu au nici cea mai vagă idee de ce se întâmplă. Deci trebuie să se găsească acest echilibru. Există, bineînțeles, o diferență între accesul interinstituțional și accesul cetățenilor, dar ele sunt legate. Apoi, problema ce ține de spațiul de gândire. Corect, dar trebuie să putem defini o linie dincolo de care deliberările în instituții trebuie să devină publice. În echipa de raportori din umbră am avut o discuție foarte interesantă. De exemplu, când raportorii din umbră se întâlnesc și discută, se pune întrebarea, sunt aceste reuniuni, reuniuni la care ar trebui să se facă un proces verbal care să fie apoi uh, publicat? După părerea mea, nu, pentru că nu este o instituție europeană. Însă, am putea să definim un moment în care aceste deliberări devin publice, cum ar fi această reuniune în care noi ne exprimăm pozițiile. În ceea ce privește definițiile și uh, interesul uh, public, bineînțeles, uh, cuvântul final îl au uh, curțile uh, europene de justiție. Trebuie să ne asigurăm că nu uh, se întâmplă ca prea mulți oameni să trebuiască să se uh, uh, adreseze curții de justiție pentru a obține informații. Există acum ONG-uri curajoase care se adresează Curții Europene de Justiție pentru a afla uh, pentru a obține accesul la unele documente și pentru a se defini mai clar unele concepte mai vagi. În ceea ce privește um, spațiul virtual comun în care s-ar publica toate documentele, documente care ar putea fi uh, prea multe. Domnule Busutil, spuneați că cetățenii s-ar putea să nici nu vrea să știe toate aceste lucruri, însă toată ideea cu legislația europeană este dreptul cetățenilor de a obține aceste informații. Noi nu trebuie să decidem ce este interesant pentru cetățeni dacă acest uh, spațiu virtual ar fi suficient de bine structurat, dacă ar exista um, orientări bune pentru cetățeni ca să-i ajute să găsească aceste documente, ar putea fi util. Bineînțeles că nu toate documentele sunt interesante pentru cetățenii europeni, însă sunt multe documente la ora actuală care ajung să nu fie publicate pentru că nu avem acest spațiu virtual. Cred că trebuie să ajungem la un uh, consens între PPE și toți ceilalți. Aceasta a fost constelația în ultimii ani. Trebuie să ajungem la un consens, pentru că dacă nu, Consiliul va da în continuare vina pe Parlament pentru faptul că nu se fac progrese în uh, ceea ce privește această legislație. Așadar, haideți să ne întâlnim și să ajungem la un consens. Vă mulțumesc! Thank you, Mrs. Hautala. Now... Vă mulțumesc, doamnă Hautala. Acum putem trece la următorul punct, punctul 4, promovarea mobilității lucrătorilor în Uniunea Europeană. Ar vrea însă să vă spun că imediat după discuțiile pe marginea acestui punct, privind analizarea proiectului de raport prezentat de doamna Blinkeviciute, deci imediat după asta vom avea votul electronic. Vă reamintesc de aceea să aveți la dumneavoastră cartelele electronice sau să rugați pe cineva să vi le trimită pentru a fi gata să votăm. Trecem la punctul 4, după cum spuneam. Vom asculta o prezentare făcută de doamna Blinkeviciute privind proiectul de aviz despre promovarea mobilității lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene. Aici comisia de fond este comisia de angajare, iar raportorul de acolo este domnul Ungureanu. Însă, în primul rând, vom asculta prezentarea făcută de doamna raportor, de doamna Blinkeviciute. După care, din partea Comisiei Europene, va interveni un reprezentant și, bineînțeles, colegii. Aveți cuvântul, doamnă Blinkeviciute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că raportul întocmit de domnul Ungureanu se referă la măsurile menite să promoveze mobilitatea lucrătorilor în Uniunea Europeană, să, pro- să elimine obstacolele administrative în calea acestei mobilități și, de asemenea, se referă la conștientizarea importanței mobilității lucrătorilor la nivel european. Cred că ar trebui să subliniem în acest raport importanța de a-i a le proteja drepturile lucrătorilor și uh, accesul lor la reparație. Și de aceea eu cred că trebuie să avem în legislația europeană niște sancțiuni clare, uh, despăgubiri, reparații, în cazul în care drepturile acestor lucrători sunt încălcate. De asemenea, aș vrea să vă atrag atenția asupra combaterii discriminării directe și indirecte a lucrătorilor migranți. Deci de foarte multe ori se abuzează de, din cauza poziției acestora. Lucrătorii de asemenea de multe ori se mută dintr-un stat în altul, de foarte multe ori oamenii nu stăpânesc bine limba de acolo, nu cunosc legislația națională și de aceea ajung să fie într-o situație foarte vulnerabilă. De aceea spuneam că trebuie consolidată punerea în aplicare a directivei privind informarea minimă pe care trebuie să o primească lucrătorii de la angajatori. Și da, privind, de exemplu, de exemplu, termenele contractelor de muncă. Un lucrător trebuie să știe, de exemplu, unde se află mm, sediul angajatorului, cât durează contractul respectiv, câte ori trebuie să lucreze uh, și așa mai departe. Și fiecare lucrător migrant care ajunge într-o țară gazdă trebuie să primească informații cât mai cuprinzătoare în legătură cu posibilitățile de angajare de acolo sau cu locul de muncă pe care îl are. De asemenea, cred că ar trebui să combate mult mai uh, activ toate abuzurile care țin de discriminarea lucrătorilor migranți. Autoritățile naționale ar trebui de asemenea să se asigure că toate prevederile juridice sunt uh, puse în aplicare așa cum trebuie. Să ne gândim aici la modul de funcționare a, a agențiilor de angajare. De asemenea, în acest proiect de aviz spun cât de important este să implicăm și actorii sociali și organizațiile profesionale această implicare e foarte importantă pentru a împiedica orice abuz la adresa lucrătorilor migranți. În concluzie, ar vrea să vă spun că avizul meu era mult mai voluminos la început, însă a trebuit să scurtez textul și astfel puteți uh, înainta amendamente privind membrii familiilor, lucrătorilor, privind protecția socială de care trebuie să se bucure aceștia și alte elemente. Deci sunt dispus să aștept cu nerăbdare comentariile, sugestiile dumneavoastră și sper să colaborăm cât mai bine, să avem niște rezultate bune, să îmbunătățim acest raport și astfel să contribuim la o mobilitate sporită a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene, eliminând orice discriminare. Acum îi dăm cuvântul domnului Contițas de la Comisie. Vă mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să vă spun că împărtășim uh, pe deplin îngrijorările exprimate de doamna Blinkeviciute privind uh, eficiența dreptului comunitar în ceea ce privește libera circulație a lucrătorilor și diferitele chestiuni la care s-a referit doamna raportor. Da, e vorba de un drept fundamental care există de pe vremea tratatului de la Roma, deci libera circulație a lucrătorilor e un element fundamental în Uniunea Europeană. Însă trebuie să mărturisim că aici avem un achii foarte important. Avem un articol din tratat, un regulament, o directivă în această privință însă, în ciuda acestui lucru, vedem că în practică lucrătorii întâmpină de foarte multe ori greutăți. Mă refer la lucrătorii migranți, mai ales cei care vin, care provin din noile state membre. Deci au probleme în a-și exercita dreptul de liberă circulație și tratament egal față de lucrătorii din celelalte țări. Vreau să vă spun că noi am uh, început o mare campanie de informare de anul trecut, toată cu intrarea în vigoare a regulamentului privind coordonarea rețelor sociale privind lucrătorii migră- migranți. În paralel, în comitetele statutorii sunt implicați partenerii sociali din toate statele membre și parteneri sociali la nivel european. Deci discutăm adesea și încercăm să găsim soluții la probleme care țin de eficiența dreptului comunitar. Și conform programului de lucru de la Comisie, acum evaluăm achiul comunitar în ceea ce privește libera circulație pentru al face mai eficace. Și astfel vă trimit la regulamentul 16-12 din vă scuzați, 68 privind libera circulație a lucrătorilor. plus eh, efectiv. Unde se prevăd soluții pentru ca aceste drepturi să devină mai eficiente. Anul viitor sunt, eh, se vor face niște propuneri legislative și deocamdată facem o evaluare de impact privind diferitele opțiuni și diferitele dispoziții pe care le putem propune pentru ca aceste drepturi să devină reale. Asta pentru ca lucrătorii și membrii familiilor lor să se bucure pe deplin de drepturile conferite de dreptul comunitar, de legislația comunitară. Iar acest raport despre care discutați acum în comisia dumneavoastră se îndreaptă în acest sens, deci va contribui la dezbaterea în curs și astfel comisiei îi va fi mai ușor să facă propunerile privind uh, aceste drepturi fundamentale. Vă mulțumesc, domnule Contițas. Domnul Iacolino, acum, din partea deputaților. Grazie, signor Presidente, ho ascoltato con attenzione. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu mare atenție prezentarea făcută de doamna Blinkeviciute. Vreau să vă spun că sunt mare măsură de acord cu abordarea aleasă de domna ei. E drept că trebuie să punem accentul pe responsabilitatea statelor membre în ceea ce privește exploatarea lucrătorilor uneori. Deci trebuie să existe un cadru juridic important aici. Există două directive la care lucrez cu domnul Moraes, una privind lucrătorii sezonieri și cealaltă o altă directivă care va fi un adevărat pas înainte. Deci trebuie să îndemnăm statele membre să facă uz de principiul de solidaritate. Există cetățeni din țările terțe care pot să contribuie la economia țărilor membre, crescând astfel șansele de viabilitate și de creștere economică. Deci să nu uităm principiul solidarității între statele membre, despre care vorbim de foarte multe ori, însă pe care nu prea îl punem în practică. Eu cred că acest aviz poate fi un pas în această direcție. Raportorul e la altă comisie, însă eu cred că trebuie să punem accentul mult mai mult pe acest principiu de solidaritate reală, care acum, având articolul 80 în tratat, ar trebui să fie baza pentru orice procedură de consultare cu organele europene, începând cu Consiliul. Domnul Kirkhope. Uh, chairman, I just want... Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Aș vrea să adaug și eu câteva lucruri. În primul rând îi mulțumesc doamne raportor pentru munca făcută și mă bucur să văd că se face legătura între acest text și directiva privind lucrătorii sezonieri la care lucrăm. Din experiența mea, pot să spun că lucrătorii migrați pot fi exploatați în condiții chiar groaznice, în timp ce cetățenii europeni nu sunt Uh, expuși unor astfel de riscuri. Deci trebuie să ne asigurăm că statele membre tratează oamenii așa cum se cuvine și ar trebui să există o mai mare cooperare între statele membre privind acest lucru. Și acum câteva îngrijorări care sunt legate parțial de acest raport și de problema mai generală a mobilității lucrătorilor. Atunci când un lucrător are o anumită expertiză, o anumită experiență, deci în acele situații aceste persoane ar trebui să poată trata cu cei care îi angajează. Am avut un caz recent, un medic venit în Marea Britanie din Germania. De fapt, era nigerian la origine. Nu putea vorbi foarte bine Germania, germana, dar nici engleza. Și a reușit să treacă de autoritățile britanice, a reușit mai multe teste de limbă, însă a ajuns să nu se înțeleagă cu pacienții și un pacient chiar a murit din cauza acestui lucru, după care persoana a fost trimisă înapoi în Germania. E o persoană care are acum aproape 68 de ani și lucrează în continuare, ca, profesează ca medic. Deci de aceea spun că ar trebui să avem niște cerințe și să discutăm despre asta de la un stat la altul. Asta pentru a nu-i pune în pericol pe cetățenii unor țări deci eu sunt pentru acest raport, cred că este excelent, însă trebuie să punem accentul pe cooperarea dintre statele membre, mai ales ținând cont de um, îngrijorările lucrătorilor migranți, de interesul lor. Și să nu uităm că unele state sunt reticente în ceea ce privește uh, acceptarea unei mobilități de pline fără impunerea unor cerințe. Vă mulțumesc! Then we go... Revenim la doamna Blinkeviciu acum, pentru comentariile finale. Pirmininke, <clears throat> primează. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc domnului, le mulțumesc domnului Iacolino și domnului uh, Kirkop, care și-au dat sprijinul față de propunerile mele. Da, noi trebuie să contribuim la libera circulația lucrătorilor cadrul Uniunii Europene. Domnul Iacolino s-a concentrat pe principiul solidarității pentru ca nimeni să nu fie discriminat în Uniunea Europeană și pentru ca toată lumea să se simtă egală. Uh, Sunt de acord de asemenea și cu domnul Kirkhope, care a spus că ar trebui, într-adevăr, să consolidăm cooperarea între statele membre pentru a asigura respectarea drepturilor lucrătorilor. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că instituțiile naționale cooperează mult mai bine. Mă bucur de asemenea să aud, să aflu că a fost lansată o campanie de informare de către Comisia Europeană privind garanțiile sociale în ceea ce privește lucrătorii migranți. E foarte important să informăm lucrătorii, foarte important ca aceștia să știe ce drepturi au și sper de asemenea că atunci când vom revizui regulamentul 16 din 2008, sugestiile Parlamentului vor fi luate în considerare. Deci vă mulțumesc tuturor și aștept să colaborăm. Thank you, Mrs. Blinkeviciute. Now... Vă mulțumesc, doamnă Blinkeviciute. După cum am spus, începem acum punctul 5, votul. Votul electronic. Privind siguranța aviatică, privind dosarul uh, domeniul siguranței aviatice o atenție specială acordată scanerelor de securitate. Adoptăm proiectul de raport prezentat de doamna Sargentini. You want to present the issue? Uh, no, I... Doamna Sargentini, vreți să prezentați ceva? Nu, cred că nu e nevoie. Însă aș vrea să vă spun despre o modificare făcută pe lista de vot acum câteva minute. Amendamentul 19 pe care îl consideram negativ, deci acum am o indicație cu plus pe lista de vot. La amendamentul 19. Minusul a devenit plus. Okay. Thank you for the advertisement and now we proceed. Mulțumim pentru anunț. Continuăm acum cu votul. Trecem la vot. Începem. Avem cu toții cartelele electronice. Și începem. Amendamentul de compromis 1. Ba nu, A, se corectează domnul președinte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1, uh, care este pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Mă scuzați, uh, spune domnul președinte, a devenit caduc din cauza compromisului A. Însă cea de-a doua parte rămâne. Cine este pentru cea de-a doua parte? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. Uh, Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să uh, verificăm. Verificăm. Amendamentul 9. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 21 împotrivă, 19 pentru, prin urmare este respins. Intervenție fără microfon din sală. A fost un vot negativ? Nu, un vot pozitiv. Dacă este un vot pozitiv, atunci 20 la 21. În continuare este uh, respins amendamentul. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că este respins. Amendamentul 13. Ba nu, haideți să verificăm. 12. Verificăm 12. Votul s-a deschis. Verificăm 12. Votul s-a închis. 25 de voturi pentru, 17 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Verificăm 14. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 24 la 17 se adoptă. 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 17 pe două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri respinsă. Cea de-a doua parte. Pentru? Împotrivă. Abțineri respinsă. 18. Pentru? Împotrivă. Abțineri respinsă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 și 23 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă amândouă. 24. Devine caduc. Același lucru este valabil și pentru 25 și pentru 26. Ajungem la 27. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că trebuie să verificăm. Verificăm 28. Votul s-a deschis. 28. Votul s-a închis. 19 la 24 este respins. 29. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm din nou. 29. Votul s-a închis. 22 la 20 se adoptă. Compromisul uh, B. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Unele devin duce până la 36. Cine este pentru? Pentru 36. Împotrivă. Abțineri, respins. 37 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 38 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 39 pentru. Domnul Coelho are cuvântul? Domnule președinte, nu există traducere în uh, portugheză a acestor amendamente, deci uh, e un uh, amendament lingvistic, prin urmare nu ar trebui să fie supus la vot. Înțeleg, nu supunem la vot și atunci trecem la 40, domnul președinte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 41 pentru. Împotrivă? abțineri, respins. Verificăm. Verificăm 41. Verificăm 41, votul s-a deschis. Votul s-a închis. 25 la 18 se adoptă. Amendamentul 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 43 a fost retras, 44 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul C. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Unele dintre amendamentele următoare devin caduce și ajungem la 51. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul D. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Următoarele devin caduce, destul de multe. Și cred că ajungem uh, direct la compromisul uh, E. Compromisul E, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum devin iarăși caduce unele până cred eu, la 68. 68 a devenit caduc, atunci ajungem la compromisul F. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptăm. Devin caduce alte amendamente și ajungem direct la 78. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. 79 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 80 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 81 pentru. Sau nu? Verificăm. Verificăm 80. Verificăm. Votul s-a închis. S-a respins 23 uh, la 19. 81 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 82 a devenit caduc. 83, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 86 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm la 86. Verificăm 86. Votul s-a deschis. 86. Votul s-a închis. 25 la 17 se adoptă. 87 și 88 au fost retrase. 89. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum votăm uh, textul așa cum a fost el modificat. Vot final, vot uh, electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 41 de voturi uh, pentru, 3 voturi împotrivă. O felicităm pe doamna Sargentini. Acum vom începe discuția cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi care vizează situația uh, terorismului, raportul privind tendințele uh, din 2011. Din nou vom uh, avea o prezentare a domnului Rob Wainwright, director al Europol, căruia îi urăm încă o dată bun venit la lucrările Comisiei Libe. Good day, Mr. Wainwright.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 So, please, if you want to take your seats... Vă rog să vă așezați și să păstrați liniștea în sală. După cum spuneam, urăm un bun venit călduros domnului Rob Wainwright, director al Europol, prezent încă o dată la lucrările comisiei noastre pentru a prezenta uh, raportul din 2011 privind situația terorismului și evoluția uh, acesteia în UE, uh, raportul TESAT din 2011. Vom asculta această prezentare a domnului Rob Wainwright, după care deschidem uh, discuția. Domnule director, aveți cuvântul. Domnule președinte, stimați eurodeputație, vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dat această ocazie să vă prezint uh, Uh, ultima revizuire anuală a Europolului cu privire la activitățile teroriste din Uniunea Europeană. Deci uh, situația uh, terorismului și evoluția acesteia. Aveți cu siguranță copii pe care le-am transmis ale acestui raport. Astăzi lansăm raportul cu această prezentare înaintea Parlamentului European. Ea se bazează pe contribuția tuturor statelor membre, contribuția statelor terțe, în acest caz uh, Turcia, Columbia și Statele Unite, precum uh, și contribuția altor organizații internaționale, precum uh, Interpol sau instituții europene precum Eurojustul. Așadar, Uh, titlul uh, raportului nostru subliniază faptul că la zece ani după uh, atentatele de la 11 septembrie, terorismul în continuare reprezintă o amenințare pentru Uniunea Europeană și pentru cetățenii săi. În această după-amiază voi contribui la o altă dezbatere în cadrul acestei comisii cu privire la eficiența răspunsului Uniunii Europene la terorism, politica sa privind contraterorismul. Dacă ne gândim la uh, statistici, avem indicații contrare cu privire la activitățile teroriste care uh, practic au uh, fost reduse uh, ca număr de atacuri uh, ale organizațiilor naționaliste sau uh, separatiste, deși volumul general al acestora rămâne destul de uh, ridicat. În orice caz avem o descreștere în comparație cu anul anterior. În același timp, există o creștere a numărului arestărilor pentru cei care au la parte la uh, activități de terorism islamic. Există, prin urmare, indicații ferme în acest uh, sens. Europolul um, caracterizează amenințarea ca fiind în continuare destul de uh, ridicată și această evaluare este um, justificată prin sporirea numărului de amenințări uh, ale organizațiilor islamiste uh, cu privire la Uniunea Europeană în ultimul an. Am uh, observat și o creștere a diversității terorismului, o diversificare a metodelor sale și a modului în care are impact asupra societății. Uh, sunt semne sporite de colaborare internațională între diverse grupuri uh, teroriste și uh, o sporire a folosirii internetului pentru a susține activitățile grupurilor teroriste. Există semne noi de cooperare sporită și de legături între crimă organizată și terorism. O revizuire acum a statisticilor. În 2010, șapte persoane au uh, murit și uh, alte persoane au fost rănite grav uh, ca urmare a atacurilor teroriste din Uniunea Europeană, deci în 2010. Aceeași cifră e valabilă și pentru anul anterior, 2009. 249 de atacuri teroriste au fost înregistrate în Uniunea Europeană. Acestea au fost uh, derulate în nouă state membre, cu 611 persoane arestate pentru uh, infracțiuni legate de terorism. Majoritatea acestor atacuri uh, au fost uh, legate de terorism separatist și au fost derulate în Franța și Spania. Cu toate acestea, numărul general al acestor uh, atacuri uh, a fost redus cu aproximativ 50% în comparație cu um, cifra din anul anterior. Numărul uh, amenințărilor uh, făcute la adresa Uniunii Europene a crescut, 46 uh, de asemenea um, amenințări în comparație cu 42 în anul anterior. În ceea ce privește activitatea terorismului islamic, a existat o revizuire uh, Uh, în raportul nostru care uh, spunea că există tendințe sporite de uh, activitate teroristă islamică în Uniunea Europeană. Au fost trei atacuri în această perioadă islamiste, două în Suedia și uh, unul în Danemarca. Acestea au produs daune minime uh, țintelor vizate, uh, dar două au produs uh, victime avem o creștere față de anul anterior, cu un caz. A existat o încercare de atac din partea Al-Qaeda în peninsula uh, arabă și Statele Unite în noiembrie 2009, care ar fi putut să aducă daune uh, grave sau uh, pierderi de vieți omenești cetățenilor europeni, având în vedere că atentatul a fost la bordul unui um, avion care aducea echipamente și care a fost interceptat în Regatul Unit a existat o creștere cu 50% a numărului indivizilor arestați pentru infracțiuni legate de terorismul islamic. Uh, cifra este de 179 în comparație cu 110 anul anterior. Această cifră de 179 presupune că jumătate dintre aceste persoane au fost arestate pentru pregătirea unor atacuri teroriste islamice în Uniunea Europeană. Aproape 50% așadar, în comparație cu 10% care au fost arestați pentru asemenea infracțiuni în 2009. Celelalte infracțiuni uh, uh, pentru care au fost arestate persoanele vizează finanțarea terorismului, propagandă și recrutare. Există o creștere semnificativă între 2009 și 2010. Se pare că sunt rugat uh, să încetinez puțin ritmul, spune vorbitorul. Așadar, o creștere cu privire la numărul celor implicați în pregătirea activităților teroriste. Amenințarea din partea teroriștilor uh, islamici din Uniunea Europeană rămâne în continuare ridicată și aceste indicații sugerează faptul că această amenințare a sporit în ultimele 12 luni. Între timp, uh, am observat o diversificare a actorilor implicați uh, în activitățile teroriste uh, islamice. Există un spectru divers de actori din partea grupurilor organizate, din partea indivizilor radicalizați, lupi singuratici care operează în Uniunea Europeană. O altă tendință importantă a fost următoarea controlul și comandarea acestor activități teroriste din Europeană a scăzut semnificativ. Prin urmare, numărul persoanelor arestate uh, presupune că acestea erau uh, membri ai unor celule autonome sau semi-autonome din Uniunea Europeană sau uh, eventual persoane care operau singure, persoane radicalizate. Activitatea teroriștilor islamici în Uniunea Europeană este afectată serios de evenimentele de pe plan internațional mulți cetățeni uh, europeni au devenit uh, uh, victime la infracțiunilor care țin de terorism în afara Uniunii Europene, în Africa de Nord sau în alte zone. Reîntoarcerea jihadiștilor, mai ales după conflictele din Pakistan și Irak, continuă să pună un risc pentru Uniunea Europeană pentru că se întorc în Europa. S-a văzut un exemplu în acest sens în mai 2010, uh, când s-a susținut o rețea uh, de recrutare și aceasta a fost uh, practic dezasamblată de autoritățile franceze. Această rețea era responsabilă pentru recrutarea a nouă teroriști suspecți, Uh, care părăsiseră Franța în 2008 uh, uh, și până în aprilie 2009 pentru a se alătura forțelor de coaliție care luptă în Afganistan. Credem că au fost recrutate în această zonă pentru a comite infracțiuni teroriste după întoarcere în Franța. Serviciile de uh, informații au uh, obținut uh, informații în legătură cu aceste persoane în timpul investigațiilor și asta a permis autorităților franceze să uh, pună capăt acestor uh, tentative. Se estimează că numărul europenilor uh, uh din uh, teatre de operațiune ale jihadului uh, uh, este de câteva sute și uh, numărul uh, celor implicați în conflicte, altele decât în Afganistan, Pakistan și Irak, uh, este uh, Uh, mai mare pentru că uh, numărul uh, celor implicați în activități ale jihadiștilor sporește în europeană. În ceea ce privește activitățile naționalist-separatiste, e bine, cum spuneam anterior, numărul acestor atacuri a scăzut cu aproape 50% în 2010, însă totuși s-au produs 160 de atacuri separatiste și naționaliste, mai ales în Spania și Franța. Un ofițer de poliție francez a fost ucis de ETA în Franța aceste activități, 349 de indivizi au fost uh, arestați de autorități în 2010. Între timp, uh, separatiștii și etnonaționaliștii și grupurile lor de acțiune PKK sau ETA, uh, se bazează mai ales pe extorcare pentru a-și uh, finanța activitățile. Am uh, remarcat niveluri puternice de cooperare între grupurile separatiste dinăuntru și din afara Uniunii Europene. De exemplu, în ceea ce privește um, contactele înregistrate între ETA din Spania și gruparea de gherilă FARC din Columbia grupurile anarhiste și de extremă dreaptă au rămas foarte active în uh, Europa, au uh, fost înregistrate mai multe atacuri decât în anii anteriori și uh, violența a sporit în aceste atacuri uh, și uh, în prin urmare, s-au uh, uh, obținut, uh, au, au fost înregistrate 45 de atacuri, 6 persoane au murit și 34 de indivizi au fost arestați. Practic avem de-a face cu creșteri în legătură cu aceste cifre vis-a-vis de anul anterior. Anumite atacuri din 2010 um, demonstrează o coordonare transnațională între grupuri, mai ales între Italia, Spania și Franța și Grecia, mă scuzați. Uh, se dezvoltă cooperarea uh, internațională și acest lucru este demonstrat de alegerea unor ținte comune în anumite orașe sau uh, state, precum și prin folosirea uh, unor uh, metode operaționale similare uh, cu cele folosite de camarazii uh, aflați în închisoare. S-au vizat anul trecut uh, ambasade, uh, birouri uh, ale autorităților străine, consulate și așa mai departe. S-au derulat campanii concertate, însă care nu au fost neapărat legate de acest tip de terorism întotdeauna. În 2010, nivelul activităților violente ale extremei drepte și ale anarhiștilor s-au axat pe recesiunea economică globală, și recesiunea, credem noi, a condus nu doar la tensiuni politice, ci în anumite state membre la uh, dezvoltarea unor activități uh, extremiste uh, de extremă dreaptă și anarhiste. În ceea ce privește terorismul de extremă dreaptă, Uniunea Europeană nu s-a confruntat uh, cu atacuri uh, majore uh, privind terorismul în 2010, însă am observat că grupurile de extremă dreaptă um, au devenit mai profesioniste în activitatea lor și în pregătirea acestor activități. Devin din ce în ce mai active pe internet, folosesc rețele de socializare pentru a recruta noi adepți și pentru a-și derula activitățile de propagandă. Există o încercare eh, concertată de a atinge aici mai ales eh, generația tânără în ceea ce privește uh, extremistul, extremismul individual. Există uh, extremiști uh, care cauzează incidente și în acest context și activitățile de mediu au fost vizate în 2010. Aceste grupuri devin din ce în ce mai bazate pe rețele și folosesc diverse mijloace de comunicare pentru a coordona sau susține acțiuni directe. Campaniile acțiunilor, campaniile activiștilor pentru drepturile animalelor uh, sunt mai uh, prezente în uh, Regatul Unit, au început în 2008 și au continuat puternic în 2010. Există indicații că anumiți membri ai anarhiștilor care protejează drepturile omului și care protejează mediul se îndreaptă spre o ideologie împărtășită. Toate aceste uh, direcții care vizează uh, activitățile teroriste presupun existența unor tendințe comune. Internetul, uh, cum spuneam la începutul prezentării mele, devine un facilitator critic pentru teroriști și pentru extremiști se demonstrează profesionalism sporit în folosirea tehnologiilor internetului pentru a comunica ideologiile unor audiențe largi și pentru a face propagandă, a recruta și a comunica. Suntem acum uh, preocupați uh, mai ales uh, de semnele sporite de cooperare între grupurile infracționale care activează în domeniul terorismului și cele care activează în domeniul crimei organizate. Acestea se ajută atunci când vine vorba de finanțare, comunicare și alte aspecte. Activitățile criminale în care sunt implicate acum grupurile teroriste includ uh, traficul de bunuri uh, și substanțe ilegale, precum arme sau droguri, uh, trafic de persoane, fraudă financiară, spălare de bani și extorcare. Sunt activități folosite pentru finanțarea activităților teroriste. Teroriștii separatiști, precum PKK, sunt implicați în trafic de droguri și persoane și asta pentru a strânge bani pentru activitățile lor teroriste. În Africa am observat o legătură între uh, trafic, organizații internaționale de trafic de droguri uh, și uh, persoanele care pot fi asociate cu terorismul islamic, persoane care locuiesc în regiunea Sahel. Acest lucru este important pentru autoritățile uh, de aplicare a legii în Europeană, mai ales în aceste vremuri de instabilitate din nordul Africii, care a oferit o nouă oportunitate pentru teroriști și pentru grupurile uh, implicate în crimă organizată uh, de a face trafic de arme și persoane cu Uniunea Europeană. Pentru a conchide, dragi colegi, luând în considerare toate aceste date din 2010, Mă gândesc mai ales la numărul persoanelor care uh, au fost arestate pentru pregătirea unor atacuri, număr care a crescut. Ei bine, putem estima că amenințarea terorismului rămâne uh, ridicată, amenințarea se schimbă din anumite puncte de vedere importante și profit de această ocazie pentru a lăuda activitatea uh, poliției și altor autorități de punere în aplicare a legii din Uniunea Europeană pentru că au prevenit uh, un număr de atacuri uh, foarte serioase în Uniunea Europeană și recomand acest raport spre lectura Comisiei. Mulțumesc! Thank you very much. Uh... Mă mulțumesc foarte mult! Avem o serie de persoane înscrise la cuvânt. Domnul Diaz de Meira este primul. Muchas gracias, señora presidenta. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc și directorului Europol pentru raportul prezentat în ceea ce privește terorismul. Aș vrea să comentez câteva aspecte relevante, după părerea mea, din acest raport. În primul rând, trebuie să constatăm un lucru, și anume amenințarea rămâne în continuare și nu și trebuie să luăm lucrurile foarte în serios. Deci amenințarea există în continuare, așa cum ne-a confirmat recent și guvernul american la delegația făcută săptămâna trecută. În al doilea rând, e important să subliniem cât de importantă este amenințarea pe internet. Și în al treilea rând, să vorbim cât de mult a crescut recrutarea și propagarea și propaganda, tot prin internet. Acum, în ceea ce privește o radiografiere a terorismului în Uniunea Europeană, cele mai multe persoane judecate au fost în Spania, în țara mea. Deci s-a repetat tendința pe care am văzut-o și în 2009. Majoritatea sentințelor se referă la așa numitul terorism separatist, cel al organizației ETA. Și numărul total de delicte a, a scăzut de la 408 în 2009 uh, la 338 în 2010, însă Spania în continuare este țara unde au loc majoritatea atentatelor. Tot în Spania există și cele mai multe atentate șoate făcute de islamiști sau de extrema stângă. Urmează Franța în ceea ce privește numărul de sentințe. Italia e pe locul 3 în ceea ce privește verdictele pentru terorismul de extremă stânga. Urmează Marea Britanie cu terorismul islamist și în Germania și în Belgia, de asemenea trebuie să spunem, că terorismul islamist a fost condamnat în de 10 și respectiv 9 ori de către tribunale. Deci eu îndemn Europolul să continue această luptă coordonată împotriva terorismului, colaborând cu statele membre. Astăzi, la inițiativa colegei noastre Sofie, vom avea o audiere privind terorismul. Și pentru a încheia acum, aș vrea să spun un lucru care ar trebui să fie cunoscut de toată lumea și care cred că ar trebui inclus în raport o fi. Negocierile cu teroriștii, dincolo de aspectele tehnice, cum ar fi predarea de arme sau uh, încarcerările, deci aceste negocieri nu fac decât să consolideze din punct de vedere tactic și strategic aceste grupări. Pe de altă parte, structurarea negocierilor duc la slăbirea acele componente de securitate și duc și la uh, o creștere a însemnătății politice acestor grupări. Închei spunând cât de importantă este colaborarea la nivel internațional și de aceea e important să avem un uh, proiect de urmărire a finanțării în scopuri teroriste și de asemenea e important să avem și un acord privind uh, registrele cu numele pasagerilor care să ofere niște garanții. Deci asta e tot și mulțumesc domnului Wainwright. Dragi colegi, spune doamna Indveld, nu v-am uh, impus o restricție de timp, însă încercați să fiți cât mai succinți pentru a putea să ascultăm și răspunsurile domnului Wainwright. Doamna Gomes. Intervenție fără microfon.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 există noi legături între terorism și criminalitatea organizată în ceea ce privește finanțarea. Iată, un microfon care funcționează. Așadar, ați menționat că există din ce în ce mai multe legături între activități teroriste și criminalitatea organizată, și anume în ceea ce privește finanțarea bineînțeles că uh, conturile offshore sunt esențiale în acest sens. În discuțiile dumneavoastră cu guvernele Uniunii Europene, ați menționat acest uh, punct? Ați uh, saluta măsuri în acest domeniu, astfel încât aceste tipuri de cont să nu mai ajute la creșterea legăturilor între terorism și criminalitatea organizată? În plus, ați documentat modul în care aceste conturi uh, sunt utilizate în aceste procese? În plus, aș dori să mai menționez un lucru. Ați subliniat uh, tendințele crescătoare din uh, regiunea Sahel și anume legătura în, cu uh, traficanții de droguri uh, din America Latină uh, sau unele state africane care au devenit narcostate. Mă gândesc, de exemplu, la Guinea-Bissau, dar nu este singurul exemplu. Există... Noi am făcut unele studii cu privire la repatrieri și am uh, Uh, observat că există uh, puncte slabe în uh, sistemul de securitate ale aeroporturilor, mai ales pe peninsula iberică, iar aceasta este un punct de trecere pentru mulți teroriști și persoane active în criminalitatea organizată. Domnul Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim, domnule Wainwright, pentru raportul dumneavoastră. Bineînțeles, aceste rapoarte sunt mai interesante în ceea ce privește ceea ce nu conțin decât ceea ce conțin. Sunt multe aspecte în care nu ați putut măsura în ce măsură ați uh, Uh, înregistrat rezultate, însă ați avut succes în combaterea terorismului, pentru că, fapt pentru care vă sunt recunoscător. Aș dori să vă întreb, pe scurt, fluxul de oameni din uh, Africa de Nord, care are loc acum, și implicarea forțelor uh, Uniunii Europene prin intermediul forțel, forțelor NATO în Libia și în Africa de Nord, în ce măsură acest lucru influențează strategia de securitate internă crește sau nu crește riscul de terorism. În plus, în calitate de raportor cu privire la noul uh, acord cu privire la registrul uh, cu numele pasagerilor, aș fi interesat uh, cum acest registru, dar și directiva cu privire la criminalitatea cibernetică, e bine, cum vă vor ajuta. Domnul Albrecht, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Reinright, pentru prezentarea dumneavoastră. Uh, ascultând raportul dumneavoastră și uitându-mă peste documentul uh, tipărit, m-am gândit că este dificil să urmărești dezbaterea cu privire la tare a terorismului în Uniunea Europeană dacă nu există o definiție clară a terorismului în raportul dumneavoastră. Am impresia că este ceva ce trebuie să dezbatem din ce în ce mai mult și noi când este vorba de acele activități teroriste menținu, menționate aici. Impresia mea este că multe dintre lucrurile pe care le-ați menționat în acest raport sunt activități, uh, n-aș vrea să spun normale, dar sunt criminalitate organizată și, sau infracțiuni și nu terorism. De aceea aș dori ca atunci când vorbim despre situația terorismului în Uniunea Europeană să avem o definiție clară astfel încât să știm despre ce vorbim. Mie mi se pare că ne îndreptăm în direcția uh, de a aduna mai multe tipuri de infracțiuni sub uh, umbrela terorismului. Poate în curând va exista și terorism sportiv dacă se menține această tendință. practic orice tip de infracțiune și criminalitate organizată poate intra uh, sub această umbrela terorismului, însă ar trebui să ne concentrăm asupra atacurilor și amenințărilor teroriste reale. Nu neg că ele sunt existente, bineînțeles că ele există și trebuie să le facem față și să le combatem, însă cred că ar fi mult mai uh, eficient dacă am avea o definiție mai uh, puțin extinsă a terorismului. Mulțumesc, domnule Pirche. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, vă mulțumesc pentru acest uh, raport. Ați uh, subliniat faptul că amenințările există în continuare și că strategiile se modifică astfel încât și autoritățile trebuie să își adapteze strategiile. Am câteva întrebări. În primul rând, discutăm, discutăm la ora actuală utilizarea scanerelor corporale. Uh, care este, valoarea dumneavoastră, care este uh, evaluarea dumneavoastră cu privire la aceste scan, uh, scanere în ceea ce privește combaterea și prevenirea terorismului? În al doilea rând, v-ați referit la cooperarea transnațională crescândă a teroriștilor. Întrebarea mea este următoarea. Furnizarea de date din statele membre este suficientă între timp pentru a se putea lua măsuri la nivelul Europol? A treia întrebare, se referă la arestările uh, în număr mai mare. Uh, bineînțeles, sunt salutare, însă um, care sunt uh, măsurile care au dus la acest număr crescând de arestări? Acest lucru aș vrea să-l știu. Și în al patrulea rând, v-ați menționat la sursele financiare pentru uh, acțiunile teroriste. În ce măsură uh, ați observat că traficul de ființe umane uh, dinspre Africa și mai ales din zona Sahelului ar putea fi o sursă financiară pentru activități teroriste din Europa. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și cred că avem uh, plăcerea de a vă ura din nou bun venit în uh, forul nostru. Stimați colegi, spune doamna președinte, mai avem opt persoane înscrise la cuvânt, mai avem jumătate de oră. Până acum am fost destul de disciplinați, dacă rămânem așa, tot așa de disciplinați uh, și respectăm fiecare două minute, vom putea respecta timpul. Domnul Corceta. Aș dori să mă refer la ceva ce are de a face cu Italia, dar nu numai. S-a vorbit despre atacuri islamiste Ați menționat uh, cifre cu privire la atacuri uh, de extrema dreapta, extrema strânga și așa mai departe. Ar trebui să cunoaștem și uh, nivelul de clasificare al acestor atacuri teroriste când se uh, declanșează nivelul atac terorist. Când uh, cineva îi aruncă uh, un obiect în copia domnului din uh, Milano în față uh, primului ministru italian, este asta un atac uh, terorist? când are loc un atac uh, extremist, trebuie să existe și o strategie în spatele acestui atac. Și apoi, o întrebare cu privire la criminalitatea organizată. Atacurile teroriste sunt cele care sunt îndreptate împotriva unor uh, persoane alese în mod aleator a existat o serie întreagă de astfel de atacuri. Iar cifrele sunt uh, înspăimântătoare dacă ar fi să le publicăm. Însă acest lucru nu este prevăzut în raport în fiecare an. Este vorba de bombe care sunt amplasate, primari care sunt uciși, Um, avocați, politicieni, uh, jurnaliști, judecători care sunt uciși uh, în diferite uh, state membre și, și în diferite țări, iar acest lucru nu este prevăzut în rapoartele dumneavoastră. Și un ultim punct, Regatul Unit nu poate să, să stabilească nivelul și cauza acestor atacuri. Este destul de bizar. Cred că ar trebui să se elaboreze un tabel cu definiții în acest sens. Pentru că dacă nu, abordarea este una pur ideologică. Iar în plus, când mafia ucide în întreaga Europa, vorbim uh, din nou de terorism? Uh, Domnul Busutil, vreau să îi mulțumesc domnului Wainwright pentru prezentarea foarte interesantă, dar și pentru munca dumnealui, în general. From your key judgments that attracted my attention. Una din evaluările dumneavoastră privind uh, aliniatul unde se vorbește despre fluxul actual de emigranți din uh, Africa de Nord care ar putea influența situația securității la nivel comunitar. Se vorbește acolo de faptul că indivizi cu scorpuri teroriste pot intra ușor pe teritoriul european, uh, ascuzându-se în rândul uh, numărului uh, ridicat de imigranți. Mi se pare că o declarație foarte uh, gravă. Pe ce vă bazați când faceți această declarație și cum contracarați această amenințare? De asemenea, Aș vrea să știu dacă Europolul a trimis o misiune în țări precum Italia sau Malta, unde acum suntem confruntați cu un influx de astfel de migranți. Mr. Papa Nicolau? Domnul Papa Nicolau. Wainwright, thank you, thank you again for this. Domnule Wainwright, vă mulțumesc pentru prezentare. Uh, all things that you said are very important. My question... Întrebarea mea e următoare. Ați menționat faptul că există o coordonare din ce ce mai mare între teroriști uh, în diferitele state membre. Și ați spus de asemenea că internetul înlesnește foarte mult lucrurile. Printre tendințele și elementele pe care ni le prezentați, deci văd că doar în 15 țări membre au fost arestați teroriști. Asta e din cauza că nu aveți informații din partea celorlalte 12 țări sau aveți sau există alte probleme despre care trebuie să fim ținuți la curent? Domnul Moraes. Mulțumesc. Îi mulțumesc și domnului Wainwright din partea grupului nostru pentru munca făcută de Europol. Cei care au studiat alcătuirea acestei agenții. Știm că e o organizație destul de mică și deci acest raport este semnificativ. Domnul Albrecht a pus o întrebare în legătură cu definiția terorismului. La fel și domnul Croceta. Văd că aveți o definiție a terorismului în documente. Însă, singura întrebare pe care vreau să vă pun. Acum avem o problemă aici la Parlamentul European în ceea ce privește strategia internă de securitate, rapoartele din proprie inițiativă privind crima organizată. Deci avem o problemă în a defini foarte clar uh, această amenințare și mă refer aici la crima organizată. Deci credeți că ar trebui să avem noi resurse pentru a combate aceste fenomene? În Marea Britanie, de exemplu, ceea ce privește crima organizată, vor să reducă o serie de activități antiteroriste care erau prea costisitoare, disproporționate. Deci asta se întâmplă în Marea Britanie. Deci mă întreb, ar trebui să vedem, de exemplu, ce efect are implicarea NATO în Africa de Nord? Deci nu credeți că ar trebui să avem o abordare echilibrată, să le dăm încredere celor care combat terorismul, însă în același timp să evaluăm cu mare grijă care este pragul la care intervenim, deoarece nu vrem nici să băgăm spaima în populație. Vă mulțumesc, domnul Tavareș. So. <laughs> okay. And the liberals, but also the liberal Michael Van Okay, I, I confess we went around the room with a screwdriver this morning <laughs> and doing all the mics. Avea, a trebuit să facem un tur al microfoanelor. Văd că numai la vers funcționează microfonul. Da, am lăsat să-mi foaia în partea cealaltă. Also, well, first, of course, absolute... Da, într-adevăr, e greu să ai o securitate, un nivel de siguranță absolută. Însă totuși că noi calculăm uneori în mod greșit nivelul de amenințare. Lucrurile par lineare. Deci uneori spunem, da, am avut mai puține arestări de data asta, însă, de fapt, amenințarea e mai mare, oarecum. Ce înseamnă asta? Că nivelul de amenințare nu este linear, deci vorbim de un nivel ridicat sau scăzut. Deci, nu ne ajută această scală pe care o avem noi amenințărilor, nici la noi, nici în SUA, unde au acel cod de culori care pare ca lucrurile să facă, pară mai simple decât sunt. Deci eu cred că trebuie să abordăm lucrurile din punct de vedere politic. Eu nu vorbesc despre a face față teroriștilor la nivel politic direct, ci să ne gândim care sunt motivele lor pentru a recruta oameni. Deci asta înseamnă o abordare politică. Reprimarea funcționează, însă nu întotdeauna, de multe ori e contraproductivă. De multe ori aceasta creează motive de recrutare, așa cum a spus domnul Diaz de Mera. Și atunci cred că ar fi mult mai logic ca uneori să fim să folosim uh, reprimarea în mod inteligent. Da, e vorba aici și de o problemă a drepturilor civile, de încălcarea acestora, care crea, lucru care creează un teren fertil pentru cei care recrutea, recrutează teroriști. Și ceea ce privește drepturile fundamentale și civile, aici avem bugetul și economia. Și niciun domeniu administrativ în momentul de față nu își pune întrebări în legătură cu limitele bugetare. Resursele nu sunt uh, nelimitate pentru educație sau sănătate. Însă la contraterorism văd că investim bani. Gândiți-vă cât de scumpe sunt scanerele corporale. E proporțional ceea ce facem? Deci aceste costuri se justifică? A, eu cred că puteți interveni și azi după amiază când vom discuta despre evaluarea politicilor antitero. Domnul Mulder. Thank you. I also wish to thank Vă mulțumesc. For his uh, introduction. Mulțumesc și eu pentru prezentarea făcută. Îi mulțumesc domnului Wainwright. Am o întrebare simplă. Dacă ne uităm la situația actuală a legislației europene, Domnule Wainwright, credeți că aceasta este suficientă sau ați sfătui această comisie și Parlamentul să introducă alte măsuri? Deoarece există obstacole care provin din modul în care este formulată legislația. Da, cred că și întrebarea dumneavoastră va fi discutată la același raport. Acum, aș avea și eu un comentariu și o întrebare. Comentariul este că sunt mulțumită de acest raport, am impresia că se îmbunătățește de la an la an, încurajează statele membre să ofere mai multe informații, deoarece clar că trebuie să vă bizuiți pe contribuția lor pentru a-l redacta. Da, e un exercițiu foarte bun care e din ce în ce mai bun și aici mă adresez mai degrabă Comisiei și Consiliului, cred că dacă evaluăm anual amenințarea teroristă, ar trebui de asemenea să evaluăm anual și reacția noastră la terorism. Și până acum nu am făcut asta. Asta pentru a avea o imagine asupra tendințelor, deci de aceea e nevoie de un astfel de raport anual. Întrebarea mea e oarecum legată de ceea ce a spus Albrecht și alți colegi legătură cu definiția terorismului. Am impresia că, în practic, această definiție se tot lărgește. Dacă citesc, de exemplu, despre un incident uh, între două grupuri, unul de extremă stângă și unul de extremă dreaptă, iar cineva a fost înjunghiat uh, în acea confruntare? E vorba acolo de un uh, incident terorist sau doar de o luptă, de o confruntare? Unele lucruri, cum ar fi o omucidere sau o amenințare la adresa cuiva, un delict penal, acum acestea sunt considerate ca fiind atacuri teroriste. Deci unde ne oprim? Până unde mergem? Terorismul nu e ceva care afectează siguranța națională și nu cea individuală, deși noi vrem să protejăm viețile cetățenilor. De asemenea, se spune de foarte multe ori că un atac terorist are un impact asupra societății în general. Însă mă gândesc, de exemplu, la un incident din țările de jos, de uh, acum un an, exact acum un an, acum două săptămâni s-a împlinit, s-a împlinit un an. Uh, o adunare cu mii de oameni, era și regina prezentă, un eveniment solemn, o zi aniversară, toată lumea era acolo și a venit un nebun care a urlat BUM! Asta a făcut, pur și simplu a urlat. Iar atunci s-a declanșat plan, panica în rândul oamenilor. 65 de oameni au fost răniți și tipul ăsta a fost arestat pentru că a strigat. Bum, Da, puteți spune că impactul asupra societății a fost mare, doar ce oamenii au crezut că avea loc un atac, televiziunea era acolo, deci impactul a fost enorm. Însă, ce a făcut uh, omul respectiv? Doar a strigat, a urlat. Poate că spuneți că exagerez, însă asta s-a întâmplat, într-adevăr. Deci, care e uh, distinția aici? Unde se oprește definirea acțiunilor teroriste? Deci, care e diferența între cele teroriste și infracțiunile? Le mulțumesc și colegilor pentru întrebări și sper, domnule Wainwright, să ne puteți răspunde. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc! Nu voi răspunde individual la fiecare întrebare, voi încerca să grupez întrebările, deoarece multe au fost uh, asemănătoare. În ceea ce privește Africa de Nord, da, e un motiv de îngrijorare pentru Europol și pentru statele membre, ceea ce privește menținerea securității la nivel comunitar. Da, acțiunea NATO sau a statelor membre poate fi folosită ca scuză de organizațiile teroriste pentru a justifica acțiunile. Da, instabilitatea politică duce și la un vid legislativ care poate fi umplut de persoane care au cu totul alte intenții. Ne îngrijorează și faptul că instabilitatea de acolo a dus la o scădere a capacității autorităților poliționești și altor autorități de menținere a ordinii și legii. A fost deturnată cumva atenția poliției și astfel activitățile criminale și teroriste se pot dezvolta. Ne îngrijorează de asemenea și măsura în care fluxul de migranți uh, către sudul Europei uh, are un impact. Aici, clar că grupurile teroriste și alte grupuri pot profita de ocazie pentru a muta atât persoane cât și material. Însă nu avem nicio dovadă directă că cum că vreo organizație teroristă ar face așa ceva, însă e o ipoteză rezonabilă. Și noi acum încercăm să vedem dacă se întâmplă așa ceva, dacă oamenii sunt transferați în condiții uh, uh, inumane în această zonă. Ca să răspund domnului Busutil, uh, da, aici există o reacție a Europolului. De două ori uh, s-a deplasat în Lampedusa, în Italia și mai recent pe teritoriul Italiei. Se colaborează cu Frontex-ul și cu autoritățile italiene pentru a evalua opera- uh, informațiile strânse în urma operațiunilor. Sunt luate de asemenea interviuri persoanelor care ajung și din declarațiile lor E clar că organizațiile de crimă organizată sunt implicate și exploatează situația. Să nu avem acum probe în legătură cu activitatea teroristă, însă suntem cu ochii în patru. În ceea ce privește situația în alte părți în Africa. Ne îngrijorează faptul că apar uh, conexiuni între organizațiile teroriste și cele de trafic de droguri. În Sahel, extremiștii islamiști sunt implicați. Însă nu am avut o... Nu am văzut o legătură clară între traficul de persoane și finanțarea terorismului. In, uh, that we use... Există o definiție pe care o utilizăm în acest raport Bineînțeles, ea poate fi interpretată în mod diferit, bineînțeles că trebuie să fim precauți în ce măsură includem uh, alte infracțiuni sub această umbrelă. Definiția cu care lucrăm este una asupra cărora statele membre au căzut de acord și, drept urmare, este foarte important să vedem acest raport în lumina consensului atins împreună cu statele membre. Lucrăm strict în cadrul acestei definiții. Și, bineînțeles, acceptăm contribuțiile din partea statelor membre. Nu este de datoria Europol de a pune sub semnul uh, îndoielii uh, clasificarea statelor membre cu privire la acte teroriste. Noi obținem informațiile din partea statelor membre și le agregăm pentru a face acest raport nu uh, interpretăm noi uh, definiția terorismului statelor membre. Apoi, uh, nu primim toate contribuțiile pe care le-am dorit din partea statelor membre, Cred că este unul dintre indicatorii pentru aspectele dificile în ceea ce privește terorismul în Uniunea Europeană. Numărul de arestări este doar unul dintre uh, indicatori. Uh, s-a spus acest lucru și sunt de acord. Nu este un, uh, un ceva linear aici. Este un raport al situației, include o analiză a tendințelor, însă nu este un studiu bazat pe uh, informații de la serviciile uh, secrete cu privire la terorism. Nu avem informații la, nu avem acces la toate informațiile confidențiale de la nivelul statelor membre. Uh, n-am putea să le publicăm și da, nu, nu avem noi acest acces și cu siguranță și dacă l-am avea nu am putea să publicăm aceste informații. Deci acestea sunt datele uh, concrete pe care le avem și cred că sunt un indicator destul de bun față de uh, amenințarea uh, existentă. În ceea ce privește extremismul de dreapta și de stânga, uh, e bine și aici ne bazăm pe informațiile de la statele membre. Uh, activitățile ETA sunt o problemă pentru unele state membre. Uh, însă cred că uh, datele concrete pe care le avem în acest raport reflectă amenințarea și preocuparea față de aceste organizații teroriste. Există um, este legătura între um, activitățile între teroriști și uh, organizații de criminalitate organizate. E bine, n-aș spune că sunt același lucru. De multe ori um, nu există comunicare directă, activitățile sunt, uh, diferi, uh, sunt separate, însă există exemple de contacte între acestea. Ce reunește aceste organizații este finanțarea. Practic, are, a avut loc o exp explozie oportunităților de a obține finanțare, mai ales prin uh, internet este ceea ce a creat mai multe contacte între organizațiile diferite. În ceea ce privește întrebarea doamnei Gomez cu privire la spălarea de bani, suntem uh, preocupați în măsura în care uh, conturile offshore, dar și alte activități de spălare a banilor utilizate de grupuri de criminalitate organizată ar putea fi exploatate de către organizații teroriste. Însă nu avem în acest sens foarte multe informații la ora actuală. Contra, uh, aspectul menționat uh, a utilizării de măsuri contrateroriste împotriva, organizării, uh, împotriva criminalității organizate. E bine, poliția utilizează același tip de instrumente pentru a putea uh, descoperi finanțările uh, ilegale, pentru a găsi uh, informații pe internet. Din ce în ce mai des uh, vedem uh, că este nevoie să, ex- uh, să existe o politică coerentă între criminalitate, combaterea criminalității organizate și combaterea terorismului. Ar trebui să existe o sinergie în strategia internă a Uniunii Europene, strategiile naționale ale statelor membre uh, între structurile care uh, combat terorismul și criminalitatea organizată. Ele trebuie să coopereze mai strâns și să exploateze sinergiile existente. Pentru Europol, terorismul este o parte importantă, dar uh, mică în comparație cu alte aspecte, 9% față de 30% pentru combaterea uh, traficului de droguri. Cred că am acoperit uh, majoritatea punctelor. Nu pot să spun că prin uh, activitatea Europol am descoperit slăbiciunea ale sistemului de securitate în aeroporturi în uh, peninsula iberică. Nu am o poziție față de scanerele corporale. Cred că orice strategie cu privire la uh, criminalitatea cibernetică Uh, și uh, prevederi suplimentare pentru TFTP și uh, registrul privind numele pasagerilor. E bine, orice uh, modificări pot fi utile, mai ales um, criminalitatea cibernetică este foarte importantă pentru noi și orice directivă viitoare va trebui să ia în considerare creșterea semnificativă a utilizării internetului pentru sprijinirea activităților de criminalitate organizată. Și trebuie să fie luate în considerare nevoile poliției de a combate acest tip de activități. Sper că am uh, acoperit toate remarcile. Dacă nu, pot să putem vorbi mai târziu. Domnule Muldar. Da, întrebarea mea a fost dacă legislația actuală este suficientă pentru ca Europol să își facă treaba uh, în mod adecvat sau dacă ați dori mai multe um, dacă ați avea nevoie de mai multe prevederi. Cred că schimbul de uh, opinii din această dupămasă, audierea din această dupămasă, va uh, oferi câteva poziții în acest sens, pentru că este foarte relevant. În ceea ce privește Europol, uh, trebuie spus faptul că Uniunea Europeană, începând cu 11 uh, septembrie 2001, a făcut mari eforturi pentru a oferi legislația uh, necesară pentru combaterea terorismului. Cred că mai important este să se aplice în mod coerent legislația existentă. Vă mulțumesc, domnule Wainwright, spune președintele. Dacă nu mai există remarci uh, suplimentare, ne oprim aici, dar vom reveni cu politica de combatere a terorismului în această după-amiază la ora 15. Cu aceasta încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Îi mulțumim încă o dată domnului Wainwright pentru prezentarea dumnealui și pentru acest uh, raport pe care uh, ni l-a adus și care a fost distribuită tuturor membrilor. Mai avem câteva minute înainte de a începe cu reuniunea coordonatorilor cu reuniune cu ușile închise. Așadar, mulțumim domnului Wainwright și uh, deputaților. La 11.30 începem cu reuniunea coordonatorilor.